trebuie să se pună în slujba poporului albanez, iar Uniunea Europeană îi va ajuta în acest, pro, în acest proces. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar. Sperăm că situația din Albania va fi soluționată. Încheiem această dezbatere acum în această notă pozitivă și aș dori să vă propun să continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv declarația Comisiei referitoare la scandalul interceptărilor telefonice ilegale din Bulgaria. Aș dori în primul rând să dau cuvântul domnului comisar Pibalx, uh, Vă rog, domnule comisar. Domnule președinte, stimați deputați, trebuie să subliniez faptul că uh, acquis-ul comunitar protejează uh, caracterul privat al uh, comunicărilor electronice. Orice încălcare și orice interceptare uh, cu excepția celor autorizate în mod uh, legal, este ilegală. Interceptările sunt uh, impuse, sunt uh, supuse așadar unor uh, condiții foarte clare. Iar condițiile pentru uh, interceptările acceptate de lege trebuie să fie foarte clar uh, uh, într-un cadru uh, legal strict și trebuie să servească unui obiectiv public, cum ar fi siguranța publică sau uh, combaterea infracțiunilor. Principiile generale ale dreptului european trebuie să fie și ele respectate. În legislația bulgară pare să respecte aceste uh, specificații, după părerea Comisiei. Legea cu privire la uh, comunicările electronice uh, și celelalte legi oferă mecanismul necesar pentru supravegherea um, și abordarea datelor cu caracter personal. Problema însă este aplicarea acestor angajamente legale. Este responsabilitatea autorităților bulgare să se asigure că există garanții legale și procedurale și că acestea sunt respectate. Comisia subliniază necesitatea ca statele membre să respecte drepturile fundamentale și garanțiile procedurale conform statului de drept atunci când implementează dreptul european. Comisia înțelege că autoritățile bulgare au luat pașii necesari pentru a verifica legalitatea utilizării unor mijloace de investigație speciale și pentru a stabili dacă informația publicată în presă a um, ajuns în presă în urma utilizării unor astfel de mijloace speciale de investigație. Comisia nu au primit niciun fel de reclamație cu privire la interceptări ilegale în Bulgaria, însă va continua să monitorizeze situația pentru a se asigura că legislația europeană este respectată. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, spune președintele. Urmează acum, în numele grupului PPE, domnul Busutil, 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte surprins de această dezbatere care nu a fost ridicată în comisia competentă, LIBE, înainte de a ajunge în plen. este aici a fost vorba despre un instrument uh, legal care poate fi utilizat în combaterea infracțiunilor și de asemenea se poate dovedi că Bulgaria își asumă cu seriozitate provocarea extrem de importantă de combatere a corupției și a crimei organizate, ce face i-am cerut de multă vreme să facă. Legea spune cum se exercită în mod legitim aceste interceptări și acest lucru se și face. Legea arată că interceptările telefonice pot fi solicitate numai de către procurorul general sau de uh, instituții de, tip, de tipul poliției și Agenției pentru Securitate Națională în uh, probleme care implică suspiciuni de activități criminale importante. Este nevoie de autorizare finală emisă de un judecător. Uh, legea presupune limitări și arată că aceste interceptări pot fi utilizate numai în obiectivul de combatere a crimei organizate sau pentru protejarea securității naționale. Informațiile colectate trebuie să fie păstrate confidențiale și trebuie să fie utilizate numai în scopurile prevăzute de lege. De asemenea, există și un control parlamentar asupra acestui sistem creat de lege, deci există garanții clare, mai ales garanții uh, privind um, dreptul uh, cetățenilor uh, la intimitate și la a avea datele personale protejate. Ca urmare, atacarea acestui instrument în acest moment pare a fi un act irresponsabil împotriva eforturilor unui stat membru de a combate crima organizată și corupția. Este un lucru extrem de negativ pentru Bulgaria, pentru că această luptă este foarte importantă în această țară. Și în acest lucru în lumina intrării sale în curând în spațiul Schengen. Singura explicație plauzibilă pentru această dezbatere ar fi motivația politică. Vă mulțumesc. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Pare rău, eram gata să-mi folosesc uh, ciocănelul. Următorul vorbitor, domnul Svoboda. Două minute. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am făcut parte dintre acei oameni în Parlament care au sprijinit aderarea Bulgariei la Uniunea Europeană. Sunt foarte bucuros că au aderat, dar sunt dezamăgit de unele dintre măsurile luate de guvernul bulgar. Da, sprijinim lupta împotriva corupției. Este o luptă foarte importantă și trebuie dusă până la capăt. Și da, sprijinim ceea ce, spune comis, ceea ce a spus comisarul și anume că trebuie să existe legi cu privire la interceptări. Uh, comisia a fost foarte prudentă, spunând legislația bulgară pare să respecte standardele europene și comisarul a spus că măsurile trebuie să fie proporționate. Este proporționat da, dacă în timp de 3 ani interceptările trec de la 6.000 în 2008 la 16.000 în 2010? Este proporționat și corect și echitabil că numai 2% din interceptări trec printr-o instanță și sunt utilizate pentru 1% din condamnări? Este proporționat și echitabil că procedurile sunt filtrate de către, ministerul, de către ministrul, interne, eh, ministrul de interne? De ce este filtrat de către ministrul de interne? Ce face ministrul de interne cu datele pe care le primește? Și aș dori să îl rog pe domnul comisar să uh, analizeze prin sistemul de monitorizare ce se întâmplă cu aceste date. Parlamentul de la Sofia, în Parlamentul de la Sofia s-a menționat asta, dar și în presă s-a menționat asta că există dubii că ministrul de interne poate proteja această uh, informație. Uh, ați menționat Schengen. Da, dorim ca uh, granița Schengen să se extindă, să includă Bulgaria și România, dar când vedem ce se întâmplă, nu putem să ne mirăm uh, că um, există voci critice în Europa cu privire la această extindere și am să-l rog pe domnul comisar să-și facă treaba așa cum o face întotdeauna și să uh, solicite guvernului bulgar să oprească acest tip de aplicare foarte greșit a legii, să fie echitabil, să fie deschis, să fie transparent și să uh, oprească această încălcare, cel puțin a spiritului dreptul, uh, dreptului european. Vă mulțumesc, spune președintele. Domnul Stoianov și-a ridicat uh, car, uh, cartonașul albastru. Vă rog, aveți cuvântul. De fapt, domnul Covace a ridicat primul cartonașul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș avea o întrebare, domnule Svoboda. Vă referați la datele din 2008 și 2010, respectiv. De unde ați primit aceste date? Și considerați că aceste date sunt corecte? Ați spus că doar 1 sau 2% uh, din cazuri au ajuns uh, în justiție. Uh, datele care circulă în uh, Bulgaria sunt complet diferite în legătură cu uh, persoanele implicate în aceste um, interceptări telefonice și tehnicile care au fost folosite. Pentru anul 2010, 30% sau 40% din spețe au ajuns în justiție și deci nu coincid datele. Domnul Svoboda. Avem avem cifre diferite din partea autorităților bulgare și din partea Comisiei. Trebuie să vedem cine are dreptate. Știu din surse diferite din Bulgaria că există un procent foarte uh, scăzut care este cu adevărat transferat către justiție, către procurori și foarte puține cazuri duc cu adevărat la o condamnare. Astea sunt informațiile pe care le avem, astea sunt informațiile din diferitele surse. Sigur că este nevoie de un raport din partea Bulgariei și Comisia trebuie să analizeze acest lucru. Pentru că scandalul nu are loc aici, are loc în Bulgaria și noi nu facem decât să vorbim despre el și cred că trebuie să analizăm lucrurile mai în profunzime. Domnule Svoboda, acceptați cartonașul albastru? Domnule Stoianov, vă rog. Благодаря, господин председателю. Много краткий бърз въпрос. Господин Свобода знае... domnule președinte. O întrebare pe scurt. V-ați referit la investigații efectuate de către Ministerul de Interne. Corect, dar guvernul socialist a fost cel care a hotărât uh, să se facă aceste investigații și fac parte din grupul politic, din grupul noastră politic. Întotdeauna este pentru noastră întotdeauna este o problemă de partid politic, dar pentru mine nu este așa. Pentru mine este o problemă de drepturi uh, fundamentale, de respectarea dreptului uh, european. Și apoi, domnule Stoianov, problema este cum folosim un instrument. Același instrument poate fi utilizat într-un mod deschis și transparent și același instrument poate fi folosit în cazul unei uh, măsuri foarte extinsă. Pe mine ce mă interesează este ce se face cu datele păstrate de către minister, uh, Ministerul Internelor. Pentru că de multe ori exist, întotdeauna există posibilitatea atunci când se uh, stochează foarte multe date ca ele să fie abuzat, că, să se abuzeze de ele și trebuie să evităm asta. Vă mulțumesc. Urmează doamna Wallace, două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru declarația noastră foarte prudentă. Cei din Parlament care mă cunosc uh, și care știu că am participat la dezbateri în 12 ani știu că întotdeauna um, nu prea îmi place să intervin în astfel de dezbateri. Însă, în calitate de vicepreședinte a Parlamentului, în urmă cu un an, am fost uh, invitată să merg în uh, Bulgaria și să vorbesc despre programul Stockholm pentru justiție. E foarte clar că programul nostru pentru justiție a trecut de la accentul pe securitate la accentul pe justiție. Și cu toții în statele membre trebuie să obținem un echilibru între cele două elemente. Din vizita din Bulgaria mi-aduc aminte de marele interes al uh, judecătorilor din uh, Bulgaria față de ce facem noi și de obiectivele noastre la nivelul Uniunii Europene. Dar uh, săptămâna trecută am fost surprinsă să primesc o vizită la biroul meu de la Bruxelles Uh, a unui vizitator care vorbea despre Bulgaria ca despre o țară în care noaptea se fac vizite uh, acasă din partea serviciilor secrete. E o situație absolut imposibil de înțeles pentru mine. Mi-e greu să o înțeles, înțeleg și mi-e greu și să vorbesc despre ea în plenul Parlamentului European. Acestea fiind spuse, așa cum a spus domnul Svoboda, mi se pare că legislația actuală Uh, în legătură cu interceptările telefonice, pentru că e vorba de interceptări telefonice, este corectă. Însă, un uh, organism independent a fost, au monitorizat-o înainte, iar acum ea este monitorizată de către Parlament. Mă întreb dacă astfel s-au uh, pus în uh, pericol drepturile, pentru că se pare că a existat o creștere a numărului de interceptări telefonice și uh, această creștere pare să indice și subliniez pare că, uh, să indice că uh, judecătorii uh, folosesc prea mult această opțiune. Uh, motivul pentru care doresc să vorbesc despre acest lucru o uh, reprezintă legătura cu inițiativa cetățenească. Se pare că cetățenii se simt sub presiune uh, pentru a retrage semnăturile lor. Trebuie să implementăm în anul următor inițiativa cetățenească și îl rog pe domnul comisar, rog Comisia să monitorizeze această inițiativă îndeaproape. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Pașca, numele grupului EFD. Mulțumesc. Utilizarea mijloacelor speciale de investigație este întotdeauna una, o problemă foarte delicată. De multe ori, guvernul folosește aceste mijloace nu numai împotriva criminalității organizate, ci și pentru reprimarea opoziției politice. Însă, situația din Bulgaria este specială. Date, datele au fost colectate prin uh, mijloace mm, neclare și dacă acestea și-au ajuns în presă, acest lucru nu este în regulă. În plus, premierul a spus că reprezentanți ai guvernului sunt uh, ascultați în scopul combaterii criminalității organizate. Nu se întâmplă foarte des ca un uh, prim-ministru să aibă atât de multă încredere în uh, uh membrii proprii, propriului său uh, guvern încât să îi supună unor interceptări telefonice. Uh, Cred că ar trebui să ajutăm pe colegii noștri bulgari astfel încât condițiile pentru utilizarea unor astfel de mijloace să fie îmbunătățite. Îmi pare rău, nu vă pot da cuvântul cu cartonașul albastru, pentru că toată lumea dorește să intervină cu privire la alt subiect și nu vom ajunge la final niciodată. Am să vă rog așadar să luați cuvântul când vă vine rândul. Acum, în numele celor neafiliați, domnul Stoianov, un minut și jumătate. Doamnelor și domnilor, se spune în Bulgaria că Hoții sunt cei care îi prind pe hoți și acest lucru pare să fie demonstrat în prezent. Se pare că serviciile secrete au fost infiltrate de către mișcările mafiote și vedeți acum rezultatul. Un coleg a fost uh, agresat de poliție în mod uh, violent în timpul unui marș de protest. Oricine uh, încearcă să combată puterea um, peste tot prezent a poliției este pedepsit. Vorbim acum despre încălcarea drepturilor omului, însă în trecut un jurnalist a fost uh, bătut până aproape de moarte, iar acum uh, se vorbește despre cenzură. Înainte, mafia era cea care avea toate drepturile și cetățenii nu aveau niciunul. Mm, trebuie mm, Trebuie să ne amintim că încălcarea intereselor naționale părea a fi un model de guvernanță atunci și alegătorii nu sunt orbi. Au uh, aruncat, uh, au, au renunțat la regimul trecut și niciun uh, fel de violență nu va putea să schimbe acest lucru. Domnule, domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Acum, după partidele politice, vorbesc oratorii în nume propriu. În primul rând, o să ascultăm pe doamna Nedelceva. Trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, orice dezbatere în Parlamentul European uh, reflectă interesul cetățenilor europeni. Însă, astăzi, putem vedea cum scena europeană poate să fie instrumentalizată pentru a uh, urmări obiective politice corupte într-un cadru național. Agenda europeană nu poate să fie transformată într-o agendă națională. Agenda europeană nu uh, trebuie să fie interpretată ca o poziție națională. Și uh, acest lucru uh, trebuie să ne reamintească că cetățenii bulgari uh, și-au uh, ales uh, liderii în conformitate cu anumite valori. Mă întreb dacă ele mai sunt încă de actualitate. Uh, există, așa cum s-a spus, o anumită limită care nu trebuie depășită. Ori anumite grupuri, anumite facțiuni încearcă să discrediteze uh, Bulgaria și partidul uh, de la putere pentru a-și uh, pune în aplicare planurile machiavelice. Aș dori să vă reamintesc câteva puncte esențiale. S-a spus că numărul de interceptări telefonice s-a dublat. Datele oficiale sunt diferite, dar aș dori să vă mai pun o întrebare. De când Numărul acestor interceptări sau uh, telefonice a devenit uh, transparent de când, de când partidul nostru a venit uh, la putere, pentru că uh, partidul a ajuns la putere în numele transparenței uh, și a dorit să-și pună acțiunile în uh, slujba cetățenilor. Cineva a vorbit despre uh, acest organism independent care monitorizează aceste interceptări telefonice. Acest uh, organism nu a funcționat niciodată. Bulgaria este o republică parlamentară și uh, cu respectarea uh, Constituției s-a înființat o, acțiune, o, o comisie parlamentară o subcomisie parlamentară care să monitorizeze interceptările telefonice. Din această subcomisie fac parte reprezentanții tuturor partidelor politice și aș dori să vă mai spun că reprezentanții partidului de la putere nu pot să prezideze această subcomisie. După cum puteți constata, um, această, deci Bulgaria respectă toate normele legii privind interceptările telefonice. Uh, e foarte greu când există suspiciune să construiești ceva politiv. Însă cel mai greu greu e să constatați cum reprezentanții Bulgariei în instituțiile democratice din Europa continuă cu un scop foarte diferit de al nostru. Mulțumesc! Următorul vorbitor, domnul Moraes, două minute. Um, all... Domnule președinte, întotdeauna este deranjat deranjant când un stat membru este supus atenției europene. Chiar uh, și statul meu, uh, membru, um, respectiv guvernul meu, uh, este investigat la ora actuală pentru practica de a fi predat persoane suspecte pentru ca ele apoi să fie torturate am participat la investigațiile împotriva guvernului din statul meu membru și mi se pare important să se întâmple acest lucru în mod transparent. De ce discutăm astăzi această situație a, din Bulgaria? Nu din cauza ca să arătăm cu degetul Bulgaria, ci pentru că suntem o comunitate de valori. Domnul comisar a spus că aceste interceptări trebuie să fie uh, utilizate, aceste mijloace speciale, uh, în situații speciale, în situații extraordinare. Este un instrument care folosit într-un mod care nu este necesar sau într-un mod disproporționat, în loc să devină un ajutor în lupta împotriva criminalității organizate, un aspect foarte important peste tot, devine o armă a statului și nu contează din ce parte ori, uh, se inițiază această dezbatere. Dar utilizarea unui instrument al statului într-un mod disproporționat este ceva foarte serios pentru Uniunea Europeană și nu se, rezult, se rezumă la Bulgaria. Ar putea fi vorba de un alt stat membru mâine. Eu am analizat toate cifrele și ar dori să îi rog pe toți colegii din toate grupurile să-mi spună, există cineva care îmi spune că utilizarea disproporționată a mijloacelor a avut loc sau nu. Dacă vreți să utilizați cifrele domnului Svoboda, pune cineva sub semnul întrebării utilizarea disproporționată și abuzivă a acestor instrumente? Trebuie să fim foarte prudenți cum formulăm uh, lucrurile. Și nu am văzut pe nimeni spunând că nu a avut loc o utilizare disproporționată a instrumentelor. De aceea, Comisia trebuie să, invest- să investigheze túllépte. Következik... Îmi cer scuze, spune președintele. Trebuie să vă întrerup pentru că v-ați depășit timpul. Nu nulla contro le intercettazioni quando siano usate... Domnul Vatimogeni, nu am nimic împotriva interceptărilor atunci când sunt utilizate în mod legal. În Italia acestea sunt foarte utile în momentul în care trebuie să combatem acțiunile mafiote. Și a fost și a, uh, interceptările au fost utilizate de asemenea și în cazuri uh, um, de acțiuni uh, suspectate de prostituție a minorilor. Guvernul însă poate utiliza Guvernul bulgar însă se pare că utilizează aceste instrumente în mod abuziv pentru a incrimina reprezentanții ai opoziției și se încearcă o asimilare a opoziției cu uh, niște criminali de drept comun, ceea ce duce la o, un stat polițienesc. Și cred că Parlamentul și Comisia Europeană în această situație trebuie să urmărească îndeaproape situația din Bulgaria pentru a limita daunele pe care le-ar putea aduce un astfel de comportament al guvernului bulgar. Domnul președinte, mulțumesc. Domnul Ernst Strasser, două minute domnule președinte, domnule comisar, am urmărit cu foarte mare atenție această dezbatere și dezbaterea cu privire la Albania. Ce diferență! Într-o parte, um, efortul între partide de a se ajunge la, um, la o soluție, în altă parte, um, o mare controversă Aici, obiectivul unora dintre dumneavoastră să se uh, îngroape o securea războiului. Dincolo, dorința ca partidele să se găsească și să coopereze. Însă, aici din nou există prejudecăți ale unei părți a Parlamentului. De ce facem asta, doamnelor și domnilor? De ce aud din partea uh, de ce nu aud din partea dumneavoastră niște fapte? Auzim numai, am fost informați din anumite surse, am auzit că, mi se pare că. Dacă așa vi se pare, de ce nu mergeți acolo, de ce nu mergeți în uh, comisiile competente, aici în Parlament? De ce nu adresați întrebări comisiei? Nu. Solicitați aici o dezbatere publică pentru că doriți această dezbatere din motive politice și noi respingem asta. Nu dorim asta. Nu înțelegem de ce pe spinarea poporului și guvernului bulgar se dezbate aici. Dacă există ceva ce trebuie să fie discutat, am să vă rog să faceți acest lucru în comisiile competente pe fond. Bineînțeles că trebuie să existe stat de drept, bineînțeles că trebuie să existe o justiție funcțională, bineînțeles că mai ales în ceea ce privește uh, aspecte atât de delicate cum este acest instrument, trebuie să existe un control parlamentar care a fost folosit de către acest guvern și care a fost introdus pentru prima dată de către acest guvern, în care sunt uh, reprezentate toate facțiuni, uh, uh, toate grupurile parlamentare și a dori să mulțumesc doamnei comisar Malmström, care a spus că este o vorba de o discuție internă uh, și aș vrea să vă spun că sunt recunoscător pentru faptul că toți comisarii au spus că uh, guvernul bulgar a întreprins toat, toți pașii necesari. Am să dau cuvin, cuvântul domnului Svoboda. Era cineva acolo care filma și spune că este din partea delegației bulgare. Mi se pare foarte ciudat că intră cineva care ne filmează când vorbim. Era în uh, sală și uh, filma semnăturile uh, noastre uh, Uh, odată ce erau prezenți toți uh, eurodeputații bulgari, aș dori să se investigheze ce s-a întâmplat. Nu se poate pur și simplu să intre cineva și să filmeze semnăturile noastre. O să uh, sondăm, să vedem cum stau lucrurile, vom lua măsurile necesare. Uh, foarte multe cartonașe albastre au fost ridicate. Vă voi da târ- mai târziu cuvântul. Vă rog să nu vă dublați uh, timpul uh, acordat. Mm, în continuare, dau cuvântul doamnei Iotova. Un minut. Vă rog. Domnule președinte, dezbaterea de astăzi nu uh, vizează doar interceptările telefonice masive din uh, uh, Bulgaria, ci și nerespectarea drepturilor fundamentale în Europa. Problemele interne, într-adevăr, sunt de competența autorităților bulgare, care trebuie să le soluționeze. Însă, în ce privește legislația europeană, trebuie să vă spun că legislația europeană a fost cu adevărat alineată. Aveți dreptate, domnule comisar, problemele țin de implementare și de aceea v-am întrebat, domnule comisar, ce intenționați să faceți pentru a împiedica uh, uh, folosirea uh, nepotrivită a legislației europene. E o întrebare și pentru domnul Strasser. Mă refer la directiva 94-46, programul de la Socom și așa mai departe. Mai sunt și alte instrumente. În Bulgaria, Uh, se știe că există interceptări telefonice publicate de către medici, iar cetățenii nu au posibilitatea de a se apăra în justiție. Această uh, creștere a interceptărilor telefonice uh, nu arată decât, nu e decât vârful icebergului. Noi am dorit să existe un organism independent care să urmărească situația în statele membre. Domnule comisar, aceste mijloace speciale de anchetă sunt foarte importante și credem că este de competența uh, Comisiei să asigure uh, supravegherea lor în cadrul mecanismului de cooperare. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Ilcev două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Utilizarea mijlocelor speciale de investigație a uh, crescut în Bulgaria. Publicul general, așadar, este preocupat de această situație. Comisia parlamentară care se ocupă de monitorizarea acestui, utilizarea acestui mijloc a făcut unele remarci critice și am să rog Comisia să citească aceste rapoarte. Dar există și alte aspecte. Care va fi mesajul Comisiei către cei care nu știu care este echilibrul fragil între sec- ă, securitate și libertate? Comisia va condamna utilizarea de către guvern a unor instrumente în interes propriu? cât de ferm va solicita Comisia Bulgariei să umple golurile legislative evidente. Este clar că datele sunt, uh, ajung și la uh, oameni politici la nivel uh, înalt. Filtrarea datelor are loc uh, în situații în care n-ar trebui să se facă acest lucru. Utilizarea interceptărilor nu este întotdeauna justificată. Serviciile de, um, de, um, de aplicare a legii în Bulgaria um, nu își fac uh, treaba. Politicienii, dar și uh, sistemul judiciar spun că fie sistemul este greșit, fie uh, situația, uh, fie, fie s-a ajuns la un obscurantism în sistem. Însă obscurantismul trebuie să fie combătut pentru că trebuie să luptăm pentru drepturi uh, fundamentale, libertăți fundamentale și uh, dreptul la viață privată. Programul de la Stockholm nu este făcut ca să, să fie expus într-un muzeu, este pentru a transforma Europa într-un spațiu al libertății, justiției și securității și nu ar trebui să permitem niciunui guvern să, uh, fac, să, să se ajungă într-un stat uh, membru într-o situație opusă. Vă mulțumesc, domnul Kovacev, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte Domnule comisar, dragi colegi, ce ne-a spus Comisia reconfirmă faptul că legislația din Bulgaria, care se aplică uh, folosirea acestor tehnice speciale de investigare, respectă legislația europeană trebuie să ne asigurăm că fiecare stat membru garantează respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, inclusiv respectarea drepturilor uh, procedurale. Mă întreb ce a stârnit uh, dezbaterea de astăzi. Răspunsul la această întrebare este foarte simplu. Se lansează campania electorală în Bulgaria și această uh, campanie a fost transferată pe scena Parlamentului European. Liderii opoziției încearcă să mărească această prăpastie uh, electorală. Uh, se prezintă situația ca și când ar fi uh, uh, dusă în, uh, uh, în, în detrimentul uh, partidelor de opoziție. În guvernul precedent au fost destule scandaluri de corupție. Unii deputați nu au pus întrebări, întrebări pertinente. Aș dori să fac o glumă. Uh, colegii care au părăsit sala și care nu și-au uh, așteptat răspunsurile sunt ghidați de ideea de a condamna uh, guvernul bulgar. Noi reprezentăm uh, alegătorii cetățenii bulgari și să, suntem dezbinați uh, unii împotriva altora în loc să uh, cooperăm. Uh, Uh, situația actuală nu e decât o reminiscență a trecutului, a celorlalte uh, perioade de guvernare. Scopul nostru, scopul aici nu este doar să se discrediteze uh, partidul la putere, ci și să discrediteze această țară în ochii partenerilor europeni. Ce se întâmplă în această țară mi se pare o adevărată rușine și regret acest lucru. În timpul ultimilor sau în ultimile zile, colegii bulgari din opoziție au uh, zugrăvit uh, uh, o situație foarte negativă a situației. S-a vorbit despre sărăcie, despre foamete, despre obscurantism. Sunt tentative politice de a discredita Bulgaria. Adevărul însă este altul. Nu se plătesc uh, ucigași uh, Uh, în uh, Bulgaria. Uh, canalele mass media independente au fost înăbușite de către guvernul dinainte. Noi avem un mediu de afaceri prosper în Bulgaria. Noi ne implicăm în procesul european în calitate de partener fiabil și încă o dată aș dori să îmi cer scuze față de toți colegii de aici. Ne irosim timpul. Avem o dezbatere

situaia este de o mare gravitate i cer intervenia urgentă a comisiei europene pentru meninerea statului de drept i a democraiei în cele două state membre. köszönöm szépen! este mostenirea comunismului. most pedig megadom a szót tisztelettel urucev képviselő úrnak két percben. Mulțumesc, domnul Ulucev, două minute господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Comisia Europeană a afirmat faptul că guvernul din Bulgaria a dat dovadă sau și-a exprimat dorința clară de a combate corupția și uh, crima organizată. Pentru prima dată s-au înregistrat progrese, progrese concrete. Uh, de altfel, alegătorii bulgari, cu ocazia alegerilor, uh, au votat, cum au votat în 2009, din toate aceste motive. Toate mijloacele legitime sunt uh, folosite pentru a detecta și pentru a ancheta uh, cazurile legate de crima organizată. Haideți să nu fim naivi. Crima organizată are foarte multe resurse la dispoziție și uh, acționează într-o zonă de impunitate și de imobilism. Și crima organizată acum reacționează Uh, împroașcă cu documente uh, și cu înregistrări compromițătoare care au fost manipulate pur și simplu. Există tot felul de personaje care apar în mass media și care vehiculează tot felul de documente, de înregistrări telefonice, de înregistrări audio și s-a iscat o adevărată isterie în Bulgaria. Pare că ar fi așa un mod de a pretins, mod de a uh, găsi adevărul. Însă, de fapt și de drept, um, E vorba de uh, interese ale, uh, ale uh, facțiunilor criminale. Nu există niciun fel de scandal al interceptărilor telefonice în Bulgaria. Însă ce se face acum în Bulgaria e o tentativă de discreditare a guvernului și a dorinței sale de a identifica uh, pe cei vinovați de corupție și de crimă organizată criminalii, infractorii nu fac decât să culeagă roadele uh, uh, uneltirilor lor și aceasta în perspectiva alegerilor care vor avea loc. Vă dau uh, câteva gânduri uh, spre reflexie. Mulțumesc, domnul Calfin, un minut acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun câteva cuvinte domnului comisar. S-a vehiculat foarte multă propagandă. Există un partener de coaliție aici. Naționaliștii au produs un raport în fața Parlamentului uh, bulgar spunând că guvernul filtrează informații înainte să uh, le trimită în instanță. Acel raport menționa că guvernul uh, Uh, nu poate să mențină informațiile confidențiale și că aceste informații ajung în mass media. Acel raport spunea că au existat încălcări ale drepturilor omului. O serie întreagă de instrumente fundamentale au fost uh, încălcate Comisia trebuie să compare legislația bulgară și aplicarea acesteia cu ceea ce se solicită tuturor celorlalte state membre. Noi nu vrem să facem propagandă sau ideologie aici. Comisia trebuie să analizeze faptele. Vă mulțumesc, spune președintele. Este foarte târziu și nu mai pot să vă dau cuvântul pe baza procedurii cu privire la cartonașele albastre. Trecem mai departe la cuvântul Neinski un minut și jumătate. Domnule președinte, mulțumesc. Eu sunt una din ultimele vorbitoare de pe listă și astfel am ocazia să încerc să rezum dezbaterea de astăzi. Nu a fost o dezbatere despre interceptările ilegale, nu a fost o dezbatere pentru sau împotriva unui anumit ministru, ci este o dezbatere despre valorile europene și este rolul nostru ca Parlament European să le apărăm. Este o dezbatere privind drepturile omului și valorile democratice. Ca urmare, nu poate fi vorba despre un simplu aspect național. La asta am asistat încă de la căderea zidului Berlinului. Dacă cetățenii își pierd încrederea în principiile și valorile europene, vom pierde totul și ei vor pierde totul. În al doilea rând, dezbaterea de astăzi este o dezbatere despre adevăr și adevărul nu este nici de dreapta, nici de stânga și nici nu poate fi pe jumătate adevărat. Adevărul este ceva unic. Adevărul este numai unul și trebuie să-l identificăm și să-l afirmăm în mod clar. Dezbaterea de astăzi privește răspunderea. Răspunderea guvernului actual și nu a guvernului anterior sau a guvernelor viitoare, pentru că guvernul actual este cel răspunzător în fața cetățenilor. Și cetățenii pot să-l susțină sau pot să se opună guvernului. Tot restul nu are nicio legătură cu democrația. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze că v-am uh, pronunțat greșit numele. Acum trecem la procedura CHDI și dau cuvântul. De altfel, văd că avem șase vorbitori pe lista de luări de cuvânt. Doamna Iriana Ivanova este prima. Un minut, vă rog. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. După tot ce s-a spus în această seară, nu vă pot spune decât că e, iată, încă o dată în care am constatat o încercare disperată a opoziției din Bulgaria de a aduce o uh, dezbatere politică la nivelul Parlamentului European partidele din opoziție și care au fost înainte la putere fac orice pentru, a pentru a discredita uh, partidul de guvernământ uh, față de cetățenii europeni. Nu o să spunem astăzi, în dezbaterea de astăzi, cine a fost de vină sau cine are dreptate, dar uh, cred că au fost aruncate destul de multe vorbe în vânt în această seară. Dragi colegi din opoziție, dacă nu puteți avea o atitudine constructivă față de guvernul din uh, uh, Bulgaria, dacă nu puteți veni cu uh, sugestii sau cu sfaturi uh, experte uh, și avizate, măcar să nu stați în calea celor care încearcă să fie obiectivi și constructivi. Mulțumesc, domnul Vigenin. N-ați primit uh, cartonașul albastru, deci iată, e momentul să interveniți. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu intenționam să intervin la procedura intervențiilor spontane, dar uh, voi interveni acum. Aș dori să mă adresez domnului Strasser. Domnul, domnule Strasser, nu pot fi de acord cu ceea ce spuneți că nu există fapte și date clare cu privire la, la numărul mijloacelor speciale de investigație utilizate. Curtea Supremă de Casație a raportat 15.946 de uh, autorizări de utilizare a acestor mijloace speciale și numai 1918 au ajuns în instanță. Este un, un procentaj foarte mic au fost date aproape 16.000 de autorizări, ceea ce înseamnă că 5 până la 10% dintre cetățenii bulgari au putut fi sau au fost interceptați în 2010. Este ceea ce se face în Austria, domnule Strasser. Ați fi de acord cu astfel de practici în țara dumneavoastră? Vorbim despre libertate și democrație în toate statele membre ale Uniunii Europene. De aceea trebuie să discutăm acest lucru și aici la Parlamentul European. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Doamna Parvanova, un minut, vă rog. Aș dori să cer comisiei, să întreb Comisia Europeană dacă uh, Domnii comisari, sunt conștienți că 27 de cazuri de la Curtea de, Ju- de Justiție de la Strasburg au fost câștigate pe motive de brutalitate. Agenția Națională de Securitate anchetează în uh, cazuri uh, în care nu ar trebui să se, să se bage, iar oamenii sunt forțați prin presiune să renunțe la semnături. Se înregistrează arestări ale opon- opozanților guvernului și cei care sunt dușmani ai partidului de la putere sunt prezentați ca niște dușmani ai societății. Ieri, în cadrul unei reuniuni oficiale a conducerii partidului nostru, cu conducerea partidului GERB, am fost puși sub presiune, cerându-ni să, să renunțăm la întrebarea noastră orală și anume, și atunci, ce măsuri are de gând să ia Comisia pentru a contribui la reinstaurarea drepturilor omului în Bulgaria? Nu e vorba de o dezbatere între bulgari, ci de o dezbatere privind drepturile omului. Domnul președinte, mulțumesc. Suntem la procedura Catch DI, după cum știți, și acum are cuvântul domnul Hans-Peter Martin. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă adresez direct dumneavoastră. Mi se pare regretabil faptul că nu ajută la nimic dacă nu ascultați, domnule președinte. Cu toții încercăm să facem ca dezbaterile parlamentare să fie mai vii. Mi se pare regretabil acum că nu se poate utiliza procedura cartonașului albastru. Ar fi putut fi un aport calitativ uh, la această dezbatere. Dacă nu mă ascultați, nici nu voi continua. Este lipsit de sens. Este ceea ce colegii au numit timp de mult timp Parlamentul Karaoke. Încercăm să îmbunătățim dezbaterile și iată, aceste eforturi nu sunt luate în considerare. Következő hozzászóló Balcitis képviselő úr, egy perc. Domnul Balcitis, un minut. Solicitare de respectare a regulamentului, domnule președinte, și eu mă alătur colegului Uh, și să spun că ați, uh, ați dat impresia că nu vedeți uh, cartonașele albastre. Având în vedere că sala nu este chiar plină, din respect pentru colegerii care au ascultat dezbaterea, doresc să îmi exprim dezamăgirea față spus, ce a spus domnul Strasser. Domnule Strasser, nu a fost un discurs democratic, un discurs uh, um, care ar trebui să respecte democrația cel puțin. Domnul Balcitis are acum cuvântul. Un minut. Domnule președinte, într-adevăr, această chestiune este complicată pe baza informațiilor disponibile, se pare că există probleme. Sunt probleme reale și sunt de acord cu colegul care a vorbit înaintea mea. Nu e vorba doar o chestiune legată de Bulgaria. Până la urmă, miza o reprezintă valorile europene și cu toții trebuie să uh, îi respectăm pe toți cei care participă la dezbatere și care sunt prezenți în sală. Pentru că până la urmă, în Europeană, avem o cartă a drepturilor fundamentale, a atât Bulgaria sau uh, Lituania pe care o reprezint eu sau alte state membre sunt obligate să respecte prevederile acestei carte. Iar această carte uh, stipulează foarte clar ce trebuie sau ce nu trebuie să facă guvernele. Dar ideea principală e că trebuie respectate cu orice preț drepturile fundamentale. Și de aceea, uh, domnule comisar, Cred că Comisia ar trebui să analizeze uh, foarte atent situația, pentru că s-ar putea ca această uh, confruntare din sală, uh, din această sală, este puțin exagerată. Mulțumesc, doamna Iusmenova. Un minut. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, este firesc să avem dezbateri atunci când vorbim despre încălcarea valorilor europene și a drepturilor omului. Este extrem de important să discutăm despre aceste situații în care valorile europene devin fragile. Oricât ar părea de paradoxal, discursurile s-au orientat în aceeași direcție pentru că au exprimat toate preocupări. Membrii liberali și socialiști au solicitat această dezbatere pentru că sunt îngrijorați de condiția, de, de, de evoluția statului de drept din Bulgaria și trebuie să arătăm alegătorilor că suntem conștienți de situație și că suntem gata să le apărăm valorile. În discursurile colegilor de la PPE am înregistrat aceeași îngrijorare și să sperăm că această îngrijorare comună va duce la o soluție. Domnul Rinaldi a cerut un cartonaș albastru. Aveți cuvântul pe scurt. Da, domnule președinte, sunt liberal-democrat și în Europa și în țara mea. Și uneori suntem tratați, eu și colegii mei, de comuniști, pentru că suntem în opoziție față de guvernul actual de la putere. Această situație se pare că există și în Bulgaria. Colegii noștri sunt considerați criminali, infractori, pentru că sunt în opoziție. Iată o deviere, o deviere de la situația normală care nu poate fi decât de condamnat. Uneori mai putem să și zâmbim de astfel de situații, dar totuși nu trebuie să uităm că aspectele implicate aici sunt foarte periculoase. Ministrul afacerilor externe din țara mea, ieri, după ce tot s-a întâmplat în uh, Tunis și Egipt, în Tunisia și în Egipt, a mers în Siria și a vorbit acolo despre Siria ca fiind o țară democratică care respectă respectă foarte bine nevoile de modernizare ale cetățenilor uh, săi. Dacă acesta este discursul uh, Europei, ei bine, Parlamentul European trebuie să-l denunțe, iar Comisia trebuie să supravegheze situația îndeaproape. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult și îi dau cuvântul comisarului Pibals. Uh, Domnule președinte, stimați deputați, a fost o dezbatere încinsă, dar aș dori să subliniez trei puncte care mie mi se par fundamentale în acest sens. În primul rând, procesul de aderare la Uniunea Europeană, prin care a trecut țara mea, nu a fost ușor. Însă, când o țară este acceptată în Uniunea Europeană, noi credem că acest stat membru are posibilitatea de a fi garantul drepturilor fundamentale ale omului și uh, să aplice, să implementeze și să aplice legislația europeană. Pentru acest domeniu avem legislație specifică. Este vorba de directiva cu privire la procesarea datelor cu caracter personal și uh, protejarea vieții private în comunicarea electronică. Drept urmare, Comisia are o reputație și o, o istorie uh, respectabilă, aș spune eu, cu privire la monitorizarea statelor membre în acest sens. V-am raportat care este situația actuală și cred că ar trebui să aveți încredere în comisie că dacă va fi încălcat dreptul european, va acționa. Dacă nu este încălcat dreptul, nu va acționa. Monitorizăm situația și dacă va fi necesar, vom acționa. Dar nu cred că trebuie să mergem dincolo de structurile oferite de dreptul comunitar, iar Comisia cu siguranță va rămâne în acest cadru. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar. Credeți-mă, dacă îmi permiteți să spun ceva, venind dintr-o fostă țară comunistă,